De asemenea, vor contribui și la activitățile Comisiei privind dreptul companiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Savazaj, holnap 12 óra 30 scor. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine uh, la orele 17.30. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul lui Luigi Berlinguer, procesul de la Bolonia. Patru minute are cuvântul raportorul. Domnule președinte, obiectivul acestui raport este să relanseze inițiativa privind procesul de la Bologna. Trebuie să înțelegem cu toții cât de important este acest obiectiv. diplomele, diplomele am cer scuze, acordate de universitățile europene trebuie să fie considerate ca o uh, valoare care are o valabilitate generală. În momentul în care obții o diplomă într-o universitate europeană, această diplomă ar trebui să fie recunoscută de toate celelalte universități europene. Uh, este o greșeală să considerăm că activitatea universitară este un aspect intern unui stat membru. Prin definiție, studiile universitare ca și cercetarea reprezintă un segment internațional. La fel cum uh, este și cazul profesiilor și meseriilor care s-au internaționalizat. Ca urmare, trebuie să um, eliberăm această piață a meserilor și a profesiilor de orice arhaisme, de orice aspecte învechite care reprezintă un blocaj pentru dezvoltarea ei avem de a face cu o miză economică care răspunde de altfel și așteptărilor tinerilor noștri. Și atunci, cine trebuie să răspundă acestei provocări? Statele membre, instituțiile universitare, prin programele pe care le propun, dar apoi recunoașterea diplomelor depinde de Uniunea Europeană. Articolul 149 din Tratatul de la Lisabona este foarte clar în acest sens și spune că avem de a face cu o obligație a Uniunii Europene. Recunoașterea diplomelor contribuie la îmbunătățirea calității învățământului superior și se spune acolo că dimensiunea europeană a acestor studii universitare trebuie să fie consolidată. Iată ce spune negru pe alb tratatul. Avem de-a face așadar cu o competență a Uniunii Europene. Ministrii educației uh, se întâlnesc o dată la doi ani, următorul summit va avea loc la București și va trebui ca ei să țină cont de această competență a Uniunii Europene. La rândul meu, în uh, documentul pe care l-am redactat, am prevăzut mai multe măsuri progresive, gradate, pentru că, evident, nu putem să le aplicăm imediat. Dar aceste măsuri trebuie să se aplice la nivel european. Toate uh, studiile care conduc la obținerea unei diplome trebuie să fie evaluate din punct de vedere calitativ pentru a se putea instaura un climat de încredere între diferitele universități. Această încredere fiind o bază pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor. Și după ce vom stabili acest nivel de încredere, vom putea avea niște proceduri automate de recunoaștere și de echivalare a diplomelor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Iar apoi va trebui să depășim obstacolele sociale care încă mai uh, blochează accesul la studiile superioare pentru uh, numeroși tineri din uh, clasele defavorizate. Uh, Uh, trebuie să modificăm programele de formare, trebuie să încurajăm uh, formarea pe, întreg, pe întreg parcursul uh, vieții, să instaurăm un dialog între spațiul european de învățământ superior și spațiul european de cercetare. Acum peste 100 de ani, la Bolonia, un mare jurist lansase ideea creării Alma Mater, unificând cultura europeană. În acea uh, perioadă nu existau statele membre. Astăzi însă avem și state și avem și un caracter supranațional. De aceea trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană este capabilă să promoveze o cetățenie europeană universitară. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune președintele, există cinci colegi care s-au înscris acum la cuvânt. La intervenții spontane. Doamna Roitova. Na vzdelávání e cesta... Mulțumesc. Reducerile bugetare din educație sunt un drum către iad. Cum putem să convingem statele membre ca în timp de criză să investească cel puțin 3% din PIB în educa- educație și știință? Cum putem motiva întreprinderile să se implice mai mult în programele științifice universitare în ciuda crizei economice și cum putem să-i ajutăm pe absolvenți să găsească locuri de muncă. Altmintele aceștia se vor alătura miilor de șomeri. Trebuie să îmbunătățim mobilitatea absolvenților, să îmbunătățim recunoașterea calificărilor, în acest sens e nevoie de programe de convergență la nivel educațional, dar Uh, aceste lucruri nu sunt prioritare pentru universități la ora actuală. De aceea salut acest raport care ilustrează neajunsurile procesului de la Polonia, care admiterea ar fi un drum bun către o economie a cunoașterii. Uh, domnul Calfin are cuvântul. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Първо искам да благодаря на колегата господин Берлинг. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Berlinguer pentru un raport foarte bun Recunoașterea diplomelor este, din păcate, o procedură foarte lentă și costisitoare în multe state. Dacă dorim să ameliorăm competitivitatea Uni Uniunii Europene și să utilizăm mobilitatea tineretului, trebuie să eliminăm protecționismul din anumite state, care este o barieră în calea recunoașterii reciproce a diplomelor. Doresc să cer Comisiei Europene să uh, aducă în prim plan, la nivel european, două chestiuni. Uh, echivalarea diplomelor de licență și o legislație care să faciliteze recunoașterea reciprocă a diplomelor de nivel de licență și de master. Dacă nu facem acest lucru la nivel supranațional, vom uh, fi confruntați cu protecționismul în uh, educație. Domnul Migalski. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, to tu mamy pewien problem. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Grupul nostru, grupul ECR, are o problemă aici legată de votarea pe acest raport. Sigur că sunt niște lucruri bune aici, cum este recunoașterea uh, calificărilor. Uh, sigur că ne interesează și cooperarea cu țările uh, terțe în cadrul uh, parteneriatului estic, de exemplu. Toate aceste lucruri sunt pozitive și le vom susține. Însă mai sunt și niște elemente care ne îngrijorează. Raportorul spune că Trebuie să, se să susținem, să susținem pe cei mai uh, săraci pentru a putea beneficia de educație. și se vorbește în același timp și de o perioadă obligatorie de studii, dar asta înseamnă o creștere majoră a costurilor. Nu suntem de acord cu o omogenizare a programelor de educație. Iată un alt punct de dezacord. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bioporis Piotr. Koledze tego sprawozdania. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Berlinguer pentru acest raport. Discutăm de mulți ani despre procesul de la Bologna. E foarte bine să fie evaluat și de fapt, ce am dorit noi să obținem este o mobilitate sporită a studenților noștri, pentru că avem o piață a muncii deschisă și la scară europeană există mii de exemple de mobilitate. Mii de studenți polonezi intră pe piața de muncă din întreaga Europa datorită mobilității. Și cred că tocmai această legătură dintre Erasmus și echivalarea diplomelor și procesul de la Bolonia este un lucru foarte important și ar trebui să avem drept obiectiv ca procesul de la Bologna să fie continuat. Sigur că nu toate universitățile pot fi comparate, de exemplu, conservatoarele de muzică, dar aș vrea totuși să susțin acest raport pentru că e foarte important. Domnul Pașca. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, în aprilie la București vom avea o conferință ministerială pe procesul de la Bologna, care ar trebui să fixeze prioritățile pentru viitorii trei ani. Să nu uităm că principalul obiectiv al procesului de la Bologna este ca fiecare student din Uniunea Europeană să aibă dreptul să își finalizeze studiile astfel încât să obțină calificări ce vor fi recunoscute peste tot în Uniunea Europeană. Prin prisma acestui fapt, ar trebui să vedem câte universități pot într-adevăr să ofere educație de calitate. Fondurile sunt limitate, uh, nu uh, putem să investim uh, decât o sumă în educație și ar trebui să facem tot posibilul pentru a stimula așadar calitatea în acele școli și instituții care se pretează la așa ceva. Astfel putem să ne, asigurăm, să ne asigurăm că diplomele vor fi de, de uh, calitate recunoscute peste tot. Mulțumesc. Urmează acum doamna comisar ca să răspundă la întrebările adresate. Mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc în primul rând domnului Berlinghe pentru acest uh, raport care vine la momentul potrivit. Ați ajuns la o concluzie uh, pozitivă chiar acum când pregătim uh, reuniunea ministerială de la București, care a fost deja menționată de mai mulți vorbitori. Acest spațiu european de învățământ superior merită atenția publică și privată de care se bucură astăzi. Conferința ministerială a procesului de la Bologna are loc într-un moment dificil pentru pentru Europa, când rata de șomaj în rândul tinerilor atinge cote record pe multe părți din continent. Ca urmare, este momentul potrivit să ne întrebăm cum ne poate ajuta procesul de la Bolonia din învățământul superior să găsim o soluție la această criză. Și avem în față o ocazie de a evalua progresul um, acumulat. Comisia Europeană salută acest raport care subliniază mm, rezultatele procesului de la Bologna obținute până acum și creionează drumul pentru viitor. Este o contribuție esențială la o um, discuție crucială despre viitorul uh, învățământului superior în Europa. Cred că uh, s-au atins progrese importante în implementarea procesului de la Bologna. Două treimi din cele 47 27 de țări participante au ajuns la o rată de peste 90%, la 90% um, din programele lor au ajuns așadar să fie uh, armonizate cu criteriile de la Bologna. Și totuși ne mai așteaptă multe alte provocări. Uh, utilizarea sistemului european de credite transferabile, um, evaluarea rezultatelor formării, implementarea um, uh, transparentă a cadrului de calificare, toate acestea reprezintă niște uh, provocări și trebuie să încercăm să obținem o îmbunătățire a calității, să stimulăm mobilitatea și să ne asigurăm că sistemele și programele noastre devin uh, mai pertinente uh, pentru nevoile pieței muncii. Trebuie să deschidem accesul unui număr mai mare de studenți uh, din toate mediile care să se poată bucura de, învățământ, de un învățământ superior. Vă asigur că Comisia Europeană va continua să lucreze îndeaproape cu toți partenerii implicați în procesul de la Bologna pentru a atinge aceste obiective comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să subliniez uh, faptul că